Eh, Am primit din partea grupului popular următoarele modificări în ceea ce privește numirile pentru comisiile parlamentare. Pentru Comisia de Petiții, doamna Mazzoni o va înlocui pe doamna Gardini. La Comisia de Transport, doamna De Veirac îl va înlocui pe domnul Riche. Del grupo de conservadores și... Din partea grupului conservatorilor și reformiștilor europeni am primit următoarele numiri pentru comisiile parlamentare. Comisia de petiții. Domnul Kaminski și domnul Kirkop. Comisia pentru Mediul înconjurător, doamna Cescova. Comisia pentru Dezvoltare Regională, domnul Helmer. Comisia pentru Libertăți Civile, domnul Macmillan Scott. Comisia pentru Drepturile Femeii, domnul Kirkop. La Subcomisia pentru Drepturile Omului, domnul Deva. Și la Subcomisia de Apărare și Securitate, domnul Legutco. Pasamos ahora Trecem acum la propunerile de numiri pentru comisiile parlamentare. N-a fost prezentat niciun amendament, prin urmare considerăm adoptate propunerile așa cum au fost prezentate la conferința președinților. Señora Harms, tiene